Comisiei pentru Cultură. Ne bucurăm să vă urăm bun venit, însă astăzi nu avem uh, interpretare în limba croată, însă știu că aveți o germană și o engleză foarte bună, deci veți putea urmări ședința de astăzi. Avem interpretare în toate limbile Uniunii Europene, cu excepția estonei, lituanienei, uh, letonei, maltezei și suedezei. Acestea sunt limbele pentru care nu există astăzi interpretare. În această dimineață am discutat uh, raportul domnului uh, Scuris pe serviciile voluntare transfrontaliere. Vom vota mâine acest raport. Prin urmare, vă rog să fiți punctual la acest vot și să vă și aduceți cartelele de vot. După aceea vom avea o audiere în legătură cu uh, problema culturii și a industriilor creative. Acestea au fost anunțurile mele. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Și anume, raportul Costa pentru protecția copiilor în lumea digitală. Am avut câteva probleme cu acest uh, raport la început, pentru că o altă comisie dorea să se axeze pe acest uh, subiect. Am aplicat atunci uh, regula 50 și am rezolvat această problemă. Da, acum cuvântul doamnei Costa pentru a prezenta acest raport. Silvia, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, dragi colegi. Cred că sunteți conștienți uh, de faptul că atunci când discutăm despre uh, minori uh, în contextul lumii digitale, în câteva cuvinte doar, ne supunem la o sarcină foarte dificilă. Prin urmare, îmi cer scuze dinainte dacă considerați că anumite subiecte nu au fost uh, abordate, însă ele vor fi analizate mai târziu, poate prin contribuția colegilor. Vom uh, încerca însă să ne referim doar la esențial. Aș dori să mulțumesc Secretariatului Comisiei uh, pentru cooperarea foarte fructuoasă. Câteva remarce uh, introductive acum. Știm uh, că internetul uh, e ceva ce îi însoțește pe tinerii din Europa aproape mai mult decât uh, părinții sau uh, prietenilor. Tinerii petrec, în conformitate cu studiile recente, până la 40 de ore pe săptămână în uh, fața calculatorului, două ore în fața televizorului două ore pe zi la calculator și încep să folosească calculatorul de la vârste din ce în ce eh, mai mici. Chiar și atunci când eh, copiii încă nu știu să citească, totuși pot să se folosească de internet. Acest aspect este foarte interesant și probabil ar trebui luat în considerare de uh, școli. Internetul e folosit pentru temele la școală, pentru uh, videoclipuri, pentru descărcarea de fișiere muzicale, pentru uh, împărtășirea de uh, fișiere, pentru um, spații de chat uh, sau pentru alte asemenea activități. Interesant uh, este că există anumite studii promovate de programul Safer Internet care a studiat ce se întâmplă cu copiii de până la 9 ani și studiul relevă faptul că acești copii uh, sunt uh, uh, supuși la riscuri. Unii mărturisesc că, că sunt hărțuiți sau că sunt abordați din punct de vedere sexual pe internet. Putem vedea că există aici potențiale probleme de a pierde contactul cu realitatea și în acest context, aș dori să vă reamintesc că, această problemă a minorilor și a demnității umane și a protecției demnității umane în lumea digitală sunt subiecte care fac obiectul unei recomandări ale Parlamentului și Consiliului din 2006. A existat un proces de uh, consultări uh, lansat uh, de către comisie și pe baza acestor consultări am elaborat acest raport putem vedea că situația diferă de la un stat membru la altul. În anumite state există o anumită autoreglementare sau anumite uh, regulamente care li se aplică furnizorilor de uh, servicii Știm că și guvernele intervin adesea, însă totuși nu se oferă garanții suficiente pentru minori. Există o lipsă de uh, coordonare atunci când vine vorba despre inspecții și controle și atunci când vine vorba despre implementarea a unor acțiuni pozitive în acest domeniu. În ultimele șase luni în Europa, am asistat la câteva evenimente semnificative. Mă gândesc, evident, la directiva împotriva pedofiliei cibernetice din 2011 și, de asemenea, la un proiect de regulament recent, o propunere de regulament care ne-a parvenit din partea doamnei comisar Reding uh, pentru uh, protecția uh, datelor cu caracter personal, cu un capitol special dedicat minorilor. Comisia a anunțat uh, ea însă și o comunicare care va fi disponibilă în câteva săptămâni sau luni cu privire la folosirea internetului de către uh, minori. Aș dori să subliniez și raportul uh, Cavadaz pentru conținutul media online, care tratează parțial și acest subiect. Aș dori să menționez aici și o corelație ICT. E un aspect care a fost uh, uh, constituit la inițiativa doamnei Crăs împreună cu 25 de companii, nu doar europene, ci și americane, care funcționează în Europa. S-au uh, stabilit cinci criterii care privesc folosirea internetului de către tineri. Aceste criterii ar trebui să orienteze uh, utilizarea internetului uh, în ceea ce privește tinerii în diverse legi uh, europene avem trimiteri la folosirea internetului de către minori. Televiziunea pe internet, de exemplu, este un domeniu care încă nu a fost reglementat în totalitate. Însă există și aici câteva inițiative. pe baza celor mai recente comunicări uh, cu privire la planurile pentru minori uh, parvenite uh, prin intermediul doamnei Malmström, aflăm că dânsa invită Uniunea Europeană să aibă o abordare mai holistică pentru minori în conformitate cu articolul 3 al Cartei Drepturilor Fundamentale și în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, toate acestea pentru ca drepturile minorilor să fie elementul cheie al lucrărilor. E o dezbatere pe care o putem avea cu colegii. Am dorit să existe însă uh, o directivă cadru care să aibă o abordare directă în ceea ce privește protejarea minorilor în sfera digitală. În uh, ultimele luni am uh, consultat asociații de părinți, asociații naționale pentru protecția minorilor, am consultat pe tinerii care activează în acest sector, uh, am uh, consultat pe cei care produc uh, jocuri video sau emisiuni TV destinate tinerilor și am putut observa că a existat un interes al acestor actori implicați pentru a se obține un internet mai sigur. Această inițiativă pentru un internet mai eh, sigur este cea mai extinsă rețea care există în acest moment. Ea este foarte reprezentativă pentru diverse sectoare și până în 2013 acest tip de coordonare trebuie să continue. Sper ca în perspectiva multianuală, în perspectiva multianuală a Connecting Europe, această dimensiune nu va fi uh, pierdută și că vom continua să ne axăm pe această chestiune a protecției minorilor. Aș dori să subliniez trei aspecte care vizează pe minori în sfera digitală. Trebuie să facem o distinție între acces, pentru că accesul este un drept al copiilor, și uh, De asemenea, uh, drepturile categoriilor vulnerabile care nu au uh, un uh, acces adecvat la instrumente educative. Deci distingem acest aspect al accesului pentru toată lumea de aspectul conținutului ilegal. Trebuie să se protejeze și intimitatea. Iar a treia chestiune e cea care vizează continuitatea uh, programului. Acestea au fost doar câteva gânduri inițiale în legătură cu această problematică. Există abordări diferite care pot uh, fi avute în raport cu acest subiect. În ceea ce privește școlarizarea, ea ține de mai, mult, uh, mai mulți actori uh, interesați și e nevoie să existe o alianță pentru uh, educație scolastică compusă din diversi actori interesați, precum profesorii sau părinții, care să lucreze împreună cu operatorii digitali pentru a se găsi anumite uh, programe uh, sigure uh, pentru copii, pentru minori, câtă vreme există o monitorizare a sectorului uh, de difuzare în general. <clears throat> În ceea ce privește aspectele digitale și cetățenie, aș dori să vă dau un uh, exemplu a unui aspect menționat la Bratislava care vizează protecția datelor în Europa. S-a menționat acolo că au existat uh, fenomene grave în rândul tinerilor uh, care au fost uh, hărțuiți, intimidați și s-a constatat și distribuirea pe internet a anumitor episoade de intimidare care implicau chiar și copii cu dizabilități. Trebuie să ne amintim că aici avem de-a face nu neapărat cu o infracțiune, ci cu un tip de comportament uh, ilegal. Acestea sunt uh, acțiuni întreprinse împotriva minorilor și uh, asta ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă și anume că trebuie să ne adaptăm instrumentele pentru a-i proteja de toate acestea. De asemenea, și utilizarea unor mentori uh, pentru tineri este un aspect de luat în considerare. Aș dori să menționez un uh, ultim uh, aspect, cel al unor măsuri sau dispoziții. Și asta fără să mă leg de directiva privind pedofilia, pentru că discuția se desfășoară în legătură cu acest subiect în altă parte. Însă aș dori să menționez în acest context conținutul ilegal. atunci uh, când uh, suntem avertizați în legătură cu conținutul uh, ilegal, trebuie să avem anumite temeiuri pe care să ne situăm din perspectivă legislativă. Prin urmare, trebuie să facem un efort aici. Și aici pot să spun că activitatea doamnei Reding încă nu a fost aprobată de Parlament, însă în 24 de uh, ore ar trebui să intervină un uh, uh, principiu de uh, avertizare care să fie implementat. Și a trebuit să existe și o reacție din partea părinților, să spunem, astfel încât să se aplice standardele existente. Pentru că aceste standarde există. Mai există și nevoia de a informa profesorii și tinerii de altfel în legătură cu drepturile pe care aceștia le au pentru ca toate acestea să poată fi respectate. Anumite state membre încă nu au uh, ratificat uh, Convenția de la Lanzarote împotriva uh, abuzului și exploatării copiilor de asemenea, uh, solicitarea de servicii sexuale pe internet uh, e un aspect care a apărut pe lista uh, infracțiunilor. Cât privește conținutul ilegal, mai există și alte măsuri care au fost aduse în discuție. Domeniul este unul sensibil, este o zonă gri, pentru că pe de o parte avem conținutul ilegal, iar pe de altă parte avem conținutul dăunător ceea ce este îngrijorător. Însă, acesta din urmă n-ar trebui abordată prin legislație, ci prin uh, programe țintite și prin acțiuni pozitive. Din această perspectivă, dialogul european trebuie continuat pentru a se putea armoniza uh, protecția minorilor în uh, sfera digitală. Se pot continua uh, eforturile deja făcute. Există un acord uh, cadru care este un fel de preacord și care poate fi folosit ca punct de plecare. Putem promova, pe de altă parte, și uh, ideea de uh, cetățenie uh, europeană pentru a putea înțelege toate aspectele prin care accesul la uh, lumea digitală poate oferi tinerilor anumite șanse, mai ales celor care uh, locuiesc în zone izolate. Acesta este un instrument pentru democratizare și globalizare pentru ca tinerii să obțină aceste competențe și să și le îmbunătățească, e foarte importantă pentru Europa să se implice. Trebuie implicate și autoritățile locale în aceste proceduri și, mai mult decât atât, trebuie să existe procese transparente. În concluzie, doamnă președinte, aș dori să mai menționez un concept. Cred că aceasta este o ocazie mare, pe lângă faptul că este un risc, o ocazie pentru a încerca să protejăm uh, grupurile vulnerabile. Noi includem uh, grupurile vulnerabile în demersul nostru și aceasta este o sarcină pentru viitor. Transmitem valorile acestea și uh, competențele de la adulți la copii. Doamna președinte, doamna Clarking este primul vorbitor. Thank you. And firstly, thank you to the rapporteur for her Mulțumesc. În primul rând trebuie să spun că raportorul a făcut o treabă excelentă și mă bucur că comisia noastră se ocupă de acest domeniu în care există foarte multe oportunități și uh, se simte domeniul, se simte nevoia în acest domeniu de o de măsuri mult mai hotărâte pentru protecția minorilor. Trebuie să subliniem de asemenea importanța educării mass media pentru ca uh, familiile, școala, societatea în general să împărtășească responsabilitatea de a proteja minorii uh, fața agresiunii uh, din uh, lumea virtuală. Vir, virtuală. Uh, Uh, sigur că mulți uh, părinți știu că putem să le spunem uh, copiilor să nu stea de vorbă cu străinii, dar, în schimb, le dăm acces la internet unde se petrec lucruri de multe ori mult mai grave. Internetul nu cunoaște limite și statele membre trebuie să continue să colaboreze în acest domeniu. Sunt foarte mulțumită uh, de faptul că raportoarea cere statelor, statelor membre să accelereze ritmul de punere în aplicare a acestor măsuri și salutăm de asemenea activitatea organizațiilor societății civile și v atrage uh, atenția asupra activității Fundației pentru um, uh, supravegherea internetului, IWF, IWF, uh, o fundație care în Marea Britanie funcționează în cooperare cu uh, poliția și face o treabă foarte bună pentru protecția minorilor. Trebuie să recunoaștem că avem la dispoziție instrumente care ne pot ajuta în lupta pentru protecția copiilor uh, pe internet. Există foarte multe pericole dar, pe de altă parte, internetul oferă foarte multe șanse și oportunități pe care copiii și tinerii trebuie să învețe să le uh, valorifice. Mulțumesc! Thank you very much. Next speaker. Mulțumim. Următorul vorbitor este doamna Nedelova. Mulțumim, doamnă președinte. În primul rând vreau să o felicit pe doamna Costa pentru alegerea unei abordări atât de potrivite pentru acest raport. Îmi place faptul că se promovează educarea atât a copiilor, dar și a adulților. Copiii Uh, sub 6 ani, 60% uh, dintre copiii sub 6 ani sunt zilnic pe internet fără să aibă habar ce pericole îi uh, pândesc acolo și trebuie um, responsabilizați în acest sens, atât ei cât și părinților. Vorbind despre internet, trebuie să începem să ne punem problema libertății și a siguranței. Sigur, libertatea este deosebit de importantă, însă atunci când se pun uh, în pericol siguranța personală, trebuie luate măsuri. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnul Zver. Mulțumesc. Cred că pot fi foarte concis. Felicitări doamnei Costa pentru o activitate excelentă. Cred că este potrivit ca comisia noastră să fie însărcinată pe fond cu acest raport și ar trebui să fim conștienți de faptul că există foarte multe probleme legate de internet. Ne aflăm deja într-o nouă eră diferită față de cea industrială, e vorba de era digitală, felul în care învățam, felul în care am învățat noi este foarte diferit de felul în care învață copiii noștri. Chiar copiii foarte tineri au uh, cucerit uh, lumea digitală, au învățat să utilizeze echipamentele respective și trebuie să ne asigurăm că avem, în, avem uh, instalate măsuri de protecție internetul are un impact deosebit de mare și asupra uh, școlii. Școala nu mai este singura instituție care uh, poate să aducă pentru copii informații și uh, educație. Trebuie să găsim modalități prin care să incorporăm internetul în cadrul procesului educativ și să nu ne punem uh, numai problemele riscurilor, ci și pe cele ale oportunităților. Mulțumesc, spune doamna președinte, doamna Camerver. Mulțumim. Știu și eu cât de greu poate să fie să punem uh, pe masă propuneri um, care tratează subiecte atât de delicate precum tineretul, mass media sau uh, lumea digitală. Practic, de obicei încercăm să transferăm, să uh, mutăm regulile din lumea reală în lumea digitală și acest lucru nu funcționează întotdeauna. Am încercat aceste măsuri în domeniul televiziunii, dar acolo este destul de ușor să determinăm Um, să determinăm acea um, oră potrivită de difuzare pentru anumite uh, emisiuni și materiale. Pe internet acest lucru este mai dificil. E nevoie de coordonare și nu putem sublinia suficient importanța uh, faptului că este uh, faptului că tinerii trebuie să stăpânească Um, instrumentele necesare accesării informațiilor pe internet și pentru că aceasta este o lume foarte uh, complicată, este nevoie de legiferare și în acest domeniu pentru felul în care uh, sunt tratate uh, mediile sociale felul în care tinerii utilizează uh, site-urile de socializare unde pot uh, uh, să posteze diverse informații ce pot fi dăunătoare pentru alți tineri sau pentru ei înșiși. Trebuie să găsim o, o formulă de protecție de bază la nivel european a tinerilor Statele europene au însă standarde diferite și legislații diferite. Gândiți-vă doar la clasificarea filmelor. Un film poate fi um, văzut în uh, Marea Britanie de copii de 16 ani, în Germania de 14, dar poate că în Italia nu ar fi interzis celor sub 18 ani. Uh, Există diverse abordări culturale fără îndoială. Deci, dat fiind toate aceste diferențe, trebuie să abordăm o trebuie să avem o abordare unitară, astfel încât oamenii să nu ne acuze că stăm în calea progresului. În Germania avem uh, experiență cu aceste uh, lucruri. Sistemele de control sunt uh, aplicate voluntar, benevol. Uh, există un sistem uh, destul de bun de clasificare a filmelor, însă în lumea digitală nu există granițe și avem în față o sarcină foarte dificilă. Procedurile legale sunt iarăși foarte importante. Am uh, discutat despre pornografia infantilă, despre pedofilie și de obicei lucrurile devin sensibile acum atunci când uh, de exemplu, Comisia încearcă să vorbească despre supraveghere, despre monitorizare pe internet, despre blocarea anumitor uh, uh, canale. Trebuie să fim foarte atenți cu aceste lucruri pentru a nu încălca sau submina drepturile fundamentale. Nu dorim un sistem de monitorizare care să se transforme într-un sistem de control totalitar. Nu, eh, de asemenea, iarăși, eh, nu cred că ar trebui trași la răspundere ehm, providerii de internet. Sigur, eh, atunci când ei ar fi putut să știe că este distribuit online conținut ilegal ei ar trebui să ia măsuri, dar n-ar trebui să fie obligați să monitorizeze permanent tot ceea ce trece prin uh, serverele lor. Deci trebuie să punem la punct un sistem de control flexibil și monitorizare, dar în același timp ne dorim ca oamenii să se bucure de libertatea conferită de lumea digitală. Cam asta trebuie să fie ideile ce vor reieși din raport și trebuie să avem grijă la aspectele privind protecția datelor, justiția, probleme de probleme legate de drepturile fundamentale. Deci toate aceste lucruri trebuie luate în uh, considerație, găsind în același timp modul de a proteja tineretul pe internet. Mulțumesc! <coughs> Mulțumesc! Eh, cu câteva idei aș vrea să vin și eu. O felicit pe raportoare pentru că prin acest eh, raport, sigur, încercăm încă o dată să găsim acel echilibru absolut necesar între drepturile minorilor în lumea digitală și protecția lor în această lume. Sigur, suntem într-o lume în care evoluțiile au fost foarte rapide, ele vor fi și mai rapide în perioada viitoare și tocmai de aceea vin să spun că, sigur, susțin necesitatea alfabetizării copiilor în domeniul digital. Trebuie însă să avem grijă și să ne punem întrebarea cum vom reuși să învățăm pe acești tineri să folosească internetul într-un mod sigur și etic, din moment ce încă Asta este realitatea. O parte a celor care sunt puși să educe profesori sau alți uh, factori știu de multe ori mai puține lucruri despre internet în comparație cu acești tineri. Uh, de asemenea, este îngrijorător și faptul că, practic, poate este un lucru bun, da, poate și mai puțin bun, practic calculatorul, internetul, a devenit un membru al familiei în societatea noastră, i-am putea spune, a ajuns să fie o bonă care de multe ori este pusă, este pus să aibă grijă sau de copii. Copiii petrec atât de mult timp în fața calculatorului și a internetului, încât, repet, de aceasta îndrăznesc să spun că este deja un membru în, intrat în familie, care poate fi însă și periculos. Uh, așa cum spunea și colega mea, nu sunt, personal nu sunt de acord cu sisteme de control care tind spre totalitar, totalitariste, pentru că, sigur, vin dintr-un stat estic, dintr-un fost stat comunist și știm că acolo au existat tendința sistemelor totalitariste ca o paralelă și știm ce s-a întâmplat cu aceste sisteme. Întotdeauna, prin feedback, uh, și lumea digitală va găsi soluții să le depășească, să le învingă și nu întotdeauna ești cele mai bune lucruri. Mulțumesc și încă o dată felicitări raportoarei. Mulțumesc. Domnul Bischi. Mulțumesc. Aș vrea să vă spun ce înțeleg eu prin relativizare. În trecut am cercetat de aproape astfel de probleme. Și vreau să vă spun că cu cât mai uh, riguroasă era legislația, cu atâta oamenii știau cum să o ocolească. Nu cred că e un lucru neapărat rău, este un soi de curiozitate sănătoasă. Adulții sunt uh, foarte preocupați de acest lucru, desigur, dar vreau să vă spun că interdicțiile sunt uh, ineficiente. În uh, fosta RDG, toată lumea uh, viziona uh, televiziunea din Germania Occidentală, deși acest uh, lucru era interzis. Deci astfel de interdicții erau foarte limitate ca eficacitate. Deci trebuie să uh, îi educăm pe tineri astfel încât să fie în măsură să-și pună întrebări în legătură cu ceea ce văd, să poată să uh, abordeze diferite tipuri de conținut pe internet. Trebuie, într-un fel, să-și asume o responsabilitate de a se autoproteja. Este o abordare. Da, uh, progresele recente, da, au fost uh, suficiente uh, progrese, deși unor uh, mă îndoiesc de acest lucru. Nu a fost o suficientă continuitate în încercarea de a face, de a eficientiza și mai mult educația tineretului în ceea ce privește mass media. Domnul Becker. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Costa pentru acest raport uh, valoros. O să fac comentarii uh, de genul celor făcute de domnul Bischi în legătură cu natura fundamentală a măsurilor pe care le putem lua. nu este legat total de această legislație, ceea ce vă voi spune. Uh, s-a vorbit despre lumea analogă. Nu putem să o abordăm uh, astfel încât ea să fie izolată. Cred că există pericolul sexualizării copilăriei, un lucru care este îngrozitor și au fost exemple îngrozitoare cu uh, de pildă cu revista Vogue, de pildă, care a înfățișat uh, copii uh, de 10 ani machiați și îmbrăcați destul de sumar. E, bine, unde se poate trage o linie între drepturi și abuzuri? Ce este permis? Și apoi ceea ce nu este uh, ilegal nu este neapărat și acceptabil. Sigur, trebuie să abordăm uh, această problemă a sexualizării copilăriei. Sigur, acest lucru nu poate să uh, transpară în legislație, însă trebuie să dezboltăm, uh, dezbatem acest lucru. Președinta, mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord că nu este vorba numai de furnizorii de servicii sau de legiuitori, ci problema este mult mai amplă. Cei care sunt în contact direct uh, cu uh, copii trebuie să uh, arate cât de importantă este lumea digitală și asta trebuie să o facă în fața copiilor, de asemenea uh, și a părinților. Din păcate, mulți părinți, ă, așa cum a spus domnul Matula, folosesc ă, televizorul ca pe o bonă. Ă, nu asta este ideea. Cred în învățarea permanentă. Doamna Benaramatu. Mulțumesc raportoarei doamna Costa pentru raportul și rezoluția complete și interesante. Vreau să spun uh, doar ceva care nu a fost evocat, și anume poluarea publicitară. Uh, avem impresia că totul este gratuit pe internet și, de fapt, că ne uităm mai bine, sunt uh, foarte multe anunțuri publicitare, inclusiv pe rețelele sociale. Este important ca, la un moment dat, să ținem cont de acest element. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Doamna Patricia Manson, de, din partea Comisiei, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și Comisia salută raportul doamnei Costa Raportul identifică foarte bine multe dintre problemele pe care eh, Comisia le consideră eh, fundamentale pentru un internet mai bun pentru eh, copii. Salutăm atenția dată evoluția dezvoltării aptitudinilor, rolul școlii, dar și școlile în raport cu părinții în a Uh, da uh, copiilor resursele necesare pentru a înțelege ceea ce se scrie pe internet. Participarea tinerilor, uh, un acces facilitat la un conținut de mai bună calitate, necesitatea de strategii de protejare a minorilor în fața riscurilor sunt câteva elemente. Uh, trebuie să facem o clasificare și un rating mai bun a conținutului uh, prin norme care să fie interoperabile uh, în fiecare țară. Am dorit de asemenea să subliniem importanța uh, recunoașterii faptului că internetul este un loc de oportunități pentru uh, copii și nu trebuie să subestimăm necesitatea de a identifica în continuare riscuri, uh, de a atenua aceste riscuri pentru copii. De asemenea, aș vrea să adaug faptul că suntem recunoscători pentru sprijinul explicit dat uh, uh Pactului uh, pe care îl are programul uh, Un Internet uh, Sigur, Comisia are în vedere acest lucru în facilitatea Connecting Europe. Susținem activitățile de conștientizare și campaniile de conștientizare în statele membre, precum și inițiativele care au fost întreprinse până acum pentru a îmbunătăți acest conținut. Președinta, Mulțumesc. Uh, un, o reacție scurtă din partea doamnei uh, Costa. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc colegilor și reprezentantei comisiei pentru abordarea pozitivă uh, a raportului și rezoluției mele și pentru uh, sugestiile făcute. De asemenea și chestiunile deschise uh, le salut. Îmi dau seama foarte bine că mergem pe un teren minat uh, știu că oamenii doresc să existe o uh, echilibrare, așa cum s-a spus. Uh, s-a vorbit despre cât de greu este să ajungi la un echilibru astfel încât tinerii să aibă acces la internet, însă în același timp să fie protejați și să li se respecte drepturile în acest sens, pentru că avem nevoie uh, de responsabilitate din partea adulților, părinții copiilor, uh, școlile, grupurile de interes din diferitele instituții trebuie să adopte o poziție tranșantă, clară. Trebuie, sigur, să apărăm libertatea de exprimare, dar trebuie să fim și vigilenți în același timp atunci când este vorba de drepturile tinerilor și să fim conștienți de uh, comportamentele uh, abuzive și conținutul ilegal. E o problemă foarte delicată. Cred că știm cu toții că astăzi uh, copiii tinerii par uneori să aibă aptitudini uh, mult uh, mai multe decât adulții. Dar, sigur, au aceste abilități, dar nu au maturitatea de a gestiona aceste abilități. Și asta poate să-i pună într-o situație delicată atunci când uh, bună credința lor este abuzată. Sunt deschisă sugestiilor. Știu că vor fi necesare adăugiri, deși cred că trebuie să fie succinte, trebuie să întărim toate aspectele legate de rolul părinților, rolul școlii. De asemenea, trebuie să subliniem necesitatea unei mai bune coordonări între diferitele texte legislative și directivele recente, cea privind protecția datelor cu caracter personal. Sper că în felul acesta răspundem direct uh, nevoilor. în sensul că avem acolo o procedură și o definiție. Nu vreau să intru în, această, în acest moment în prea multe detalii, însă cred că trebuie să avem o mai bună definiție a furnizorilor de servicii, a îndatoririlor lor atunci când e vorba de acțiunile ilegale care pot să aibă un efect negativ uh, asupra tinerilor. Președinta, Mulțumesc. Pe 10 mai, 10 uh, mai este termenul limită de depunere a amendamentelor până la ora 12 și votul va avea loc pe 19 iunie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Educația, Formarea și Europa 2020. Avem un program similar, dar pentru 2010. Deci, acum ne referim la o perioadă de după 10 ani, la fiecare 2 ani, uh, ministrii de educație uh, fac un raport în legătură cu situația formării și uh, învățământului în Europa și sunt enumerate obiective comune de cele mai multe ori uh, sunt foarte frumoase, dar uh, sunt rare ori puse în aplicare. Și totuși, cred că acestea pot să aibă un, o influență asupra Consiliului de Ministru, Ministri. În februarie am discutat deja raportul doamnei Hannibal. Doamna Hannibal, aveți uh, cuvântul pentru a vă prezenta proiectul de raport. Said this Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cum spuneați și dumneavoastră, totul se leagă de întâlnirea de acum doi ani a Ministrului educației și a comisiei. Educația și instruirea și strategia Europa 2020 reprezintă un cadru strategic pentru educație și formare în uh, Europa și deja s-au făcut multe lucruri în acest domeniu. Raportul rezumă acțiunile și evoluțiile începând cu 2009 până în 2011, primul ciclu de implementare și arată cum sunt acum proiectele pentru uh, cooperare și dezvoltare și apoi uh, ne indică ce se va întâmpla în următorul ciclu de până în 2014. Încercăm să atingem obiectivele strategiei Europa 2020. Cum spunea și doamna președinte, nu avem uh, competențe în acest domeniu, așadar foarte multe dintre aspecte se reduc la convingere sau la uh, lobby pentru a se implementa lucrurile pe care ne le dorim. Însă totuși mi se pare că merită să facem asta pentru că uh, sensibilizăm uh, publicul și păstrăm acest subiect pe ordinea noastră de zi. E important așadar să ne exercităm această abilitate. Studiul Comisiei a identificat acum uh, nevoia unor investiții inteligente pe lângă reforme politice pentru ca uh, banii să poată fi folosiți așa cum trebuie, cât se poate de bine. Sunt uh, necesare mai multe uh, eforturi pentru a atinge obiectivele uh, Europa 2020 în ceea ce privește abandonul școlar timpuriu. Pentru majoritatea cetățenilor europeni, programul de învățare pe toată durata vieții nu este o realitate și acest lucru este îngrijorător, mai ales pentru noi, dacă ne gândim la câte resurse am investit în acest proces. E nevoie de mai multă mobilitate pentru a obține noi competențe și, de asemenea, e nevoie să îmbunătățim și baza de aptitudini a Europei. Prin urmare, aceste um, fapte care se regăsesc în uh, raportul comisiei fac comisia să sugereze faptul că uh, prioritățile identificate pentru um, uh, următorul ciclu de lucru trebuie avute în vedere pentru a putea asigura o implementare adecvată a strategiei Europa 2020. Comisia vorbește pe lângă programul acesta de învățare pe toată durarea, durata vieții, de îmbunătățirea eficienței și calității educației și formării, promovarea, de promovarea coeziunii sociale și de uh, o cetățenie activă, pentru a stimula creativitatea și inovația și uh, aici se include și spinul, spiritul antreprenorial pe lângă educație și instruire. Uh, sunt sigură că suntem cu toții de acord uh, cu ceea ce sugerează Comisia, însă cred că e important să venim cu câteva idei proprii, pentru că aceasta este șansa noastră de a contribui la acest uh, proces. De aceea sugerez uh, câteva chestiuni suplimentare pe care am putea să le luăm în considerare, chestiuni pe care le-am integrat în raport. Mai întâi, trebuie să subliniem faptul că educația trebuie să rămână o prioritate. Cred că e tentant în uh, vremuri de criză economică uh, să se reducă anumite prevederi uh, sociale, ceea ce cred eu este o greșeală. E o măsură care s-ar dovedi total contraproductivă dacă am reduce finanțarea educației. Prin urmare, trebuie să păstrăm mesajul că educația trebuie să rămână o prioritate. Ea e o prioritate și în ansamblul general al lucrurilor, pentru că uh, în vremuri de criză economică, atunci când se fac reduceri, uh, crește și șomajul și uh, oamenilor li se pare dificil să obțină un loc de muncă. Ei ar putea fi uh, ajutați de educația superioară sau de programele de formare. E important așadar să ne axăm în continuare pe educație și să tra uh, tratăm educația ca pe un domeniu prioritar. În aceeași măsură, trebuie să facem uh, mai multe pentru dezvoltarea din primii uh, ani. Raportul uh, Comisiei a alocat ceva timp acestui subiect, arătând că există anumite disparități între statele membre, însă cred că trebuie să mai adăugăm și noi câte ceva, dacă ne gândim puțin la câtă muncă a depus comisia aceasta pentru acest subiect. Comisia Europeană, în ceea ce privește îngrijirea copilului, uh, sfătuia ca în, 1907, ca în 1976 ca statele membre să folosească cel puțin 1% din uh, PIB-ul lor pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor. Însă, în conformitate cu un studiu OCDE din 2004, doar 5 state din cele 20 uh, făcuseră acest lucru. Deci mai avem multe de făcut. Și asta mai ales în contextul acesta economic destul de instabil. Acum e ușor să neglijăm uh, primii ani de viață și îngrijire. Însă, făcând astfel, nu uh, am face decât uh, să agravăm problemele noastre pe viitor. Această îngrijire nu este un lux iar decizia de a nu investi în primii ani uh, s-ar putea să aibă niște costuri care să nu se poată identifica imediat, însă care să aibă consecințe. De exemplu, uh, anumite beneficii economice reduse pe uh, termen lung. Și în cele din urmă, toate acestea ar putea reprezenta o povară pentru stabilitatea financiară a Uniunii Europene și a statelor sale membre. Investiția în primii ani de viață trebuie să o vedem ca fiind una care reduce costurile uh, ulterioare și, uh, practic, ajută guvernele să uh, elimine potențiale pierderi în ceea ce privește impozitele. De asemenea, comportamentele antisociale sunt descurajate începând cu primii ani de viață. De aceea am integrat acest aspect în raportul meu și sper că întreaga comisie va fi de acord uh, cu mine. Cel de-al treilea aspect pe care aș dori să-l subliniez este cel al limbilor. Se tot vorbește despre mobilitate și cu toții suntem de acord că mobilitatea este absolut uh, esențială pentru indivizi și pentru Uniunea Europeană și cu toții susținem mobilitatea. Însă pentru ca mobilitatea să funcționeze în mod uh, clar, uh, limbile trebuie învățate. E clar că cei care doresc să fie mobili trebuie să cunoască limbi străine. M-am preocupat mult de acest subiect, știu că este mai degrabă o problemă a Regatului Unit, însă nu este doar o problemă a celor care uh, sunt vorbitori nativi de limbă engleză, ci este o problemă care aparține și altor state membre. Prin urmare, trebuie să punem uh, în continuare acces pe mult, uh, accent pe multilingvism, pentru că își ajută, uh, ajută Uniunea Europeană să-și îndeplinească sarcinile. De asemenea, trebuie să discutăm despre populația în îmbătrânirea Uniunii Europene, mai ales în legătură cu programele de învățare pe toată durata vieții, L LLL. Am aflat niște uh, date interesante și anume că LLL uh, nu acoperă persoanele care depășesc vârsta de 64 de ani. Și asta în momente în care vorbim despre uh, demografie și despre faptul că numărul bătrânilor continuă să crească și despre faptul că aceștia trebuie să rămână activ cât se poate de mult. Mi se pare așadar destul de ciudat că renunțăm la LLL în momentul în care oamenii ajung la 64 de ani. Așadar, Uh, mi-aș dori ca învățarea pe toată durata vieții să continue într-o manieră plină de sens pentru cei care s-au pensionat sau sunt pe cale să se pensioneze, pentru că adesea atunci au oamenii șansa și oportunitățile să uh, facă toate aceste lucruri. mă apropiu de sfârșit și spun că ar trebui să ne axăm și pe educația superioară, pe granturile acordate uh, studenților uh, și uh, pe studenții care vin în Europeană din medii sărace. Unii uh, nu pot să facă studii superioare pentru că pur și simplu nu pot fi susținuți uh, material. Uniunea Europeană a avut succes atunci când a încurajat tinerii să facă studii superioare și eu cred că ar trebui să continuăm cu acest demers. Pentru că în momentul în care uh, munca manuală devine din ce în ce mai puțin comună și e nevoie de uh, competențe și de abilități uh, destinate uh, clar unui loc uh, de muncă, am face o investiție economică rațională, asigurându-ne că um, cât mai mulți tineri fac studii superioare. Și pentru a încheia, aș dori să sugerez să analizăm uh, domenii precum știința, matematica, ingineria, pentru a ne asigura că există un echilibru al genurilor în aceste domenii, adică că și fetele ajung să studieze aceste domenii la fel de mult ca și băieții. Mai sunt uh, elemente care ar trebui uh, adăugate la ceea ce a afirmat uh, Comisia prin intermediul acest raport. Dacă am face acest uh, lucru, uh, raportul ar fi foarte cuprinzător și am putea să influențăm statele membre, guvernele statelor membre și ministrii de educație din aceste state membre. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna președinte. Doamna sanchez mit are cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să o felicit uh, pe raportoare pentru activitatea sa care abordează toate aspectele unui subiect atât de vast. Am să insist asupra câtorva aspecte care mi se par foarte importante dacă vrem să ne atingem obiectivul pe care ni l-am stabilit. De exemplu, Copilăria timpurie din primii ani de, primii ani de viață sunt esențial pentru dezvoltarea fizică și uh, psihică a copiilor. Trebuie ca societatea să investească în îmbunătățirea condițiilor de viață în acești primi ani pentru a asigura șanse mai bune în viitorului adult. Mai ales uh, atunci când vorbim despre familii cu dificultăți uh, financiare. Trebuie ca învățământul preșcolar să fie unul de calitate și știm că în unele țări din Europa acest lucru încă nu este uh, posibil. Aș adăuga că este foarte important să ajutăm aceste state uh, să furnizeze un învățământ preșcolar de calitate. Atât uh, în primii ani de viață, cât și în cadrul sistemului de învățământ și în cadrul sistemului de învățământ pe toată durata vieții, este esențial, acces, eh, esențial accesul la cultură. Și vreau să eh, de asemenea să-mi exprim sprijinul pentru articolul din raport care se referă la încurajarea eh, abilităților lingvistice care contribuie la mobilitatea cetățenilor europeni. Trebuie să dezvoltăm, deci, uh, programe uh, și să le susținem pe cele existente, să apelăm la fondurile structurale care sunt de altfel uh, menționate și în alte două rapoarte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly! Mulțumesc! Doamna Hannibal uh, ne aduce încă o dată, uh, nu este prima dată, când ne aduce un raport de foarte bună calitate, care atinge toate punctele uh, esențiale. Aș sublinia și eu două aspecte. Cred că acea, abandonul școlar este un aspect îngrijorător și trebuie reiterat importanța combaterii acestui fenomen avantajele uh, educației preșcolare sau educației timpurii, de asemenea, sunt uh, extrem de importante pentru uh, evoluția copiilor. Accesul la abilitățile lingvistice, învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă, este de asemenea foarte importantă și cred că dacă am putea să uh, dacă am putea să ne gândim la o inițiativă care să profite de toate avantajele tehnologice existente, să încurajeze abilități lingvistice de foarte bună calitate, am putea da un bun început în viață acestor tineri um, care ar avea deja la, de la o vârstă fragedă o competență utilă se știe că la aceste vârste fragede uh, copiii învață foarte repede și uh, trebuie să profităm de această uh, ocazie de a consolida abilitățile lingvistice uh, O altă categorie uh, este cea a persoanelor peste 65 de ani. Populația Europei uh, îmbătrânește și dacă vorbim despre educație pe tot parcursul vieții, ar trebui să colectăm niște date statistice și să ne concentrăm asupra acestei categorii de populație ca să vedem dacă și cum se poate continua procesul de uh, învățare după uh, 65 de ani. Este este din punct de vedere economic un uh, beneficiu pentru toată lumea dacă acești uh, oameni uh, în vârstă ar învăța, de exemplu, să utilizeze uh, internetul, ar deveni competenți, uh, ar, ar deveni niște utilizatori uh, competenți ai tehnologiilor moderne. ei ar putea aduce de, de acea, în acest fel o valoare uh, economică și o contribuție socială importantă. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Sfer! Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că Cred că am ajuns uh, în a doua decadă a acestui proiect uh, care se referă la strategia Europa 2020 și este bine că ne-am stabilit alte obiective și priorități legate de educarea tinerilor. De fapt, aici nu avem doar două obiective, vrem să creștem uh, gradul de calificare al tinerilor, vrem să uh, reducem uh, abandonul școlar. Trebuie să ne gândim însă foarte bine cum atingem aceste scopuri, pentru că statele membre sunt cele care dețin suveranitatea în aceste domenii și deci problema noastră este una destul de uh, greu de rezolvat, mai ales în contextul acestei crize de care nici învățământul nu este scutit. Învățământul nu uh, este protejat uh, de măsurile de austeritate. Sigur, există și obstacolele cunoscute ce țin de punerea în aplicare a directivei cadru privind calificarea în Europa. Uh, sunt obstacole majore cu care se confruntă și sistemul universitar, sistemul liceal. Peste tot uh, cred uh, că avem oportunități de îmbunătățire a situației. Există probleme de natură demografică cu care ne confruntăm. Populația europeană îmbătrânește. Și dacă nu implicăm oamenii în vârstă, din punct de vedere economic, atunci uh, progresul economic și social va fi frânat. De aceea, probabil că nici nu ne-am dat seama până acum uh, cât de importantă este această categorie de uh, populație în da, avansată în vârstă pentru uh, viitorul uh, continentului, pentru viitorul Uniunii, pentru asigurarea nivelurilor de creștere economică pe care ni le dorim. Pe de altă parte, nu avem destui tineri, uh, iar cei care termină facultățile nu își găsesc un loc de muncă. Dacă ne gândim la raportul Monti, sistemul nostru de educație, de învățământ, nu creează specialiștii de care industriile au nevoie, de care economia europeană are nevoie. De aceea tinerii nu-și găsesc de lucru și de aceea economia suferă. Sistemul trebuie reorganizat într-un mod rațional și sper că sistemele uh, de învățământ pot fi flexibilizate. Nu toate fondurile destinate învățământului sunt uh, utilizate în mod corect sau în mod eficient. De aceea trebuie să ne asigurăm că investițiile în învățământ sunt făcute în mod uh, rațional. Mulțumim, Comisia este uh, alături de noi, domnul Michel Toici este alături de noi și îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc și doamnei Hannibal pentru acest raport și pentru sprijinul exprimat în raportul dumneavoastră. Dar haideți să clarificăm puțin contextul. Sigur că există cooperare în domeniul învățământului și tindem să ne folosim de schimburile de experiență și de idei pentru a crește nivelul calității învățământului în Europa în situația în care ne aflăm acum, ne, trebuie să ne concentrăm eforturile către uh, formarea de specialiști care să contribuie la creșterea economică, bunăstarea Europei. Astea sunt obiectivele noastre și trebuie să ne <clears throat> concentrăm asupra felului în care putem investi mai corect și mai țintit în educație. Dumneavoastră vorbiți despre acest lucru, despre nevoia de investiții în uh, raportul dumneavoastră. Aceste măsuri uh, de investiții, de asemenea, trebuie să fie uh, prudente. Se mai spune că în actuala situație, când bugetele sunt supuse unei, unor presiuni fantastice peste tot și oamenii supraveghează foarte atent cheltuielile, investițiile trebuie făcute cât mai eficient și banii disponibili să fie folosiți cât mai corect. Cred că acesta este contextul în care trebuie să privim această propunere. Și uh, suntem de asemenea de acord cu ideea acordării de sprijin învățământului preșcolar, care joacă un rol foarte important în prevenirea abandonului școlar. Cu uh, cât mai cu cât sunt mai bune investițiile în sistemul preșcolar, cu atât uh, mai mari sunt șansele să avem uh, un tineret mai um, educat, mai specializat și un abandon școlar redus. S-a dovedit acest lucru în statele în care există un sistem preșcolar foarte bine pus la punct. Toate aceste idei figurează în raportul uh, dumneavoastră și accentul uh, pus pe um, formarea celor care lucrează în sistemul de învățământ preșcolar este um, de asemenea o idee pe care noi o sprijinim. Am să mă opresc deocamdată aici. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijin și subliniez încă o dată că contextul uh, aici este uh, unul care va fi uh, subiectul unor rapoarte ulterioare, vor fi trase concluzii și recomandări care vor fi adresate statelor membre și apoi vom organiza un forum în toamnă la care am fi foarte bucuroși dacă uh, Comisia pentru Cultura a Parlamentului va fi uh, reprezentată. Doamna Hannibal, dorește să ia acum cuvântul pentru a încheia? Da, foarte pe scurt. Vreau să-i mulțumesc domnului Kelly pentru comentariile încurajatoare în legătură cu procesul de învățare pe toată durata vieții și pe, pe, cu, în legătură cu aptitudinile lingvistice, în legătură cu ceea ce spune Comisia, mulțumesc pentru încurajări și cred și eu că trebuie să cheltuim mai eficient în educație. Nimeni nu spune că ar trebui să aruncăm cu bani în acea direcție, dar ca și Comisia, credem că este uh, foarte important să continuăm investițiile în educație pentru a contribui la creșterea economică și la uh, uh, eventuala ieșire din criză. Mulțumesc Comisiei pentru că a luat notă de ceea ce spuneam în legătură cu abandonul școlar și cu învățământul preșcolar. Vreau să mă asigur pe această cale că uh, atenția acordată acestor sectoare continuă și chiar uh, că vreau să văd că se face mai mult în aceste domenii. Nu sunt uh, foarte de acord cu domnul Kelly, care uh, spunea că ar trebui să alegem unul sau două puncte uh, și să ne stabilim uh, mai puțin obiective. Din potrivă, cred că ar trebui să avem cât mai multe uh, Uh, obiective, să le promovăm în mod uh, corespunzător, să ne folosim uh, influența pentru a transpune în practică aceste obiective. Președinta, mulțumesc. Am avut oarece probleme cu acest tip de raport. Lumea din afară are așteptări foarte mari și știm că până și Comisia este pe un uh, teren destul uh, de accidentat. Pot să emită și să elaboreze uh, legislație, noi putem să o adoptăm, însă în final ceea ce dezbatem noi aici poate să nu fie aplicat de statele membre uneori. Uh, colegem uh, informații, adunăm la oaltă expertiză din toate statele membre. Până la urmă, experții preiau uh, textele emise de comisie și de noi și nu reacționează și asta este destul de frustrant. Știm bine cum merg lucrurile, dar acesta este principiul subsidiarității aplicat în acest domeniu. știm uh, ce se întâmplă atunci guvernele fac totul uh, ele însele. Am văzut ce s-a întâmplat cu procesul de la Bolonia. Vă mulțumesc, doamnă Hannibal. Data de depunere a amendamentelor este 15 mai, ora 12. Următorul uh, punct, dispoziții comune privind fondurile europene și abrogarea regulamentului numărul 1083 din 2006. Uh, are cuvântul doamna Benarabatu. Dragi colegi, am plăcerea de a vă prezenta două avize, unul privind dispozițiile comune privind fondurile europene Uh, comisia responsabilă pe fond este Regi și avizul privind Fondul Social European, avizul pe fond este la comisia Ample. Am să încep prin uh, avizul Comisiei Regii privind dispoziții comune referitoare la fonduri. Așa cum am menționat-o la primul schimb de vedere, propunerea de regulament prevede o concentrare a finanțărilor pe prioritățile legate de strategia Europa 2020 de creștere um, și dezvoltare durabilă și inclusivă uh, această strategie este pozitivă dacă include educația, formarea, noțiunea de incluziune și face apel la competențe. Totuși, cultura este absentă regla, regulamentul privind uh, dispozițiile comune constituie un cadru general pentru politica de coeziune pentru 2014-2020. Este un document foarte amplu care uh, discută aspecte care nu sunt legate de tematica comisiei noastre și nu putem să cerem alte măsuri. Deci trebuie să mă concentrez asupra un număr redus de amendamente și să abordez punctele care mi se par esențiale. În primul rând, în ceea ce privește tinerii. Tinerii nu sunt uh, absenți. Uh, îi regăsim uh, în cadrul anexei 4 privind condițiile tematice exante care cuprind la punctul 9 abandonul școlar, învățământul superior și învățarea și formarea pe tot parcursul vieții. Putem să mergem însă mai departe, în sensul prioritizării nevoilor unei generații, în articolul 47, insistând 87, insistând uh, asupra importanței de a face uh, din organismele care uh, se ocupă de probleme tinerilor parteneri privilegiați ai statelor membre. În ceea ce privește cultura, propunerea de regulament se apleacă asupra acestei chestiuni. Articolul 167 NATO 4 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene reamintește totuși și citesc Uniunea trebuie să țină cont de aspectele culturale în acțiunile întreprise în temeiul celorlalte dispoziții ale tratatului. Știm, cultura contribuie la educație și Uh, la ucenicie, uh, la dobândirea aptitudinilor, la dezvoltarea economică, grație industriilor uh, creative, incluziunii sociale și grație acțiunilor preventive față de comunitățile marginalizate. De aceea, aspectul cultural trebuie să-și găsească locul în aceste dispoziții și de aceea am depus amendamente în acest sens. În ceea ce privește sportul, sportul dispune de un potențial semnificativ în calitate de instrument care favorizează coeziunea socială și egalitatea de șanse. Așa cum s-a precizat în raportul anterior proiectele uh, sportive ar trebui să fie cofinanțate pentru a-i susține pe cei în dificultate, pentru a combate abandonul școlar și discriminarea ar putea fi util să mobilizăm pentru validarea proiectelor și rezultatele acestora și ținând cont de impactul sectorului cultural asupra sectorului economic și social, să se pună în aplicare o, o gamă întreagă de indicatori care nu se limitează exclusiv la indicatorii cantitativi. Poate plecând de la modelul uh, propus de Comisie Uh, în modelul uh, Europa Creatoare. În ceea ce privește Fondul Social European, uh, avem multe de făcut în acest proces, proiect de regulament care trebuie să fie mai bine conturat, să susțină mobilitatea profesională, investiția în educație, competențele și formarea pe tot parcursul vieții și altă tematică Uh, consolidarea uh, incluziunii sociale și combaterea sărăciei. Uh, chestiunile legate de tineret, de cetățenie, de cultură, de sport pot să-și regăsească un loc legitim. În ceea ce privește tinerii, propunerea de regulament include Uh, necesitatea de a reduce abandonul școlar și prioritatea de acces la învățământul preșcolar uh, elementar de bună calitate. De asemenea, trebuie să se combată uh, șomajul în, în rândul tinerilor. Regulamentul trebuie să menționeze lista beneficiarilor și să favorizeze acțiunile acestora. În această privință, proiectul care favorizează participarea cetățenească trebuie să-și regăsească locul lor pentru că ele constituie un factor esențial în Europa într-un context de precaritate în creștere. În ceea ce privește formarea uh, profesională, miza uh, uh, este formarea meșteșugarilor. Trebuie, în ceea ce privește proiectele culturale, atât în ceea ce privește dispozițiile comune, uh, textul uh, uh, are o serie de dispoziții în acest sens, insistând asupra rolului dezvoltării capitalului intelectual și contribuția competențelor creatoare ca baze care favorizează dezvoltarea durabilă plecând de la posibilitățile pe care le oferă uh, Fondul Social European. Parlamentul European, în rezoluția sa, în ceea ce fește potențialul industriilor uh, uh, culturale și creative, uh, a insistat asupra parteneriatelor uh, care sunt necesare de asemenea formarea pe tot parcursul uh, vieții menită să uh, îi facă pe cetățeni să dobândească aptitudini uh, creatoare. Trebuie să fie, întărită, să fie întărită formarea pe tot uh, parcursul uh, vieții și aceasta pe baza uh, Fondului Social European. Uh, propunerea uh, Comisie pentru fondurile uh, structurale pe perioada 2014-2020 nu are în vedere foarte mult cultura. În ceea ce privește sportul, am uh, aceleași uh, remarci pentru Fondul Social European ca și pentru uh, dispozițiile uh, comune. Uh, este un instrument care favorizează egalitatea de șanse, un uh, instrument uh, pertinent și uh, sportul trebuie cofinanțat pentru a combate discriminarea și abandonul școlar. Am colaborat cu colegii de la comisiile Regii și Amploa. Sunt și membră a comisiei Amploa pentru ca uh, toate aceste amendamente să fie incluse în uh, regulamentul uh, final. Este regretabil că această comisie de cultură nu a putut să-și facă, să elaboreze un aviz în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare Regională FEDER. O să insist asupra importanței finanțării pentru perioada 2007-2013 reprezintă o treime din bugetul european, 347 de uh, milioane de euro. Este important uh, să se uh, aloce 316 milioane de euro pentru acest buget și sper că uh, Uh, Consiliul uh, nu va respinge această propunere. Iată câteva impresii în ceea ce privește această propunere de regulament și uh, sunt gata să vă ascult punctul de vedere. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă. Mă gândesc că ați făcut ceea ce trebuia făcut, pentru că există peste tot uh, lacune în legătură cu anumite chestiuni care au fost abordate prin aceste fonduri, fonduri sociale sau fonduri regionale. Împreună cu colegii din Comisia Regii și din Comisia pentru Afaceri Sociale, trebuie să purtăm discuții pentru a-i sensibiliza, pentru că numai noi nu vom reuși. Așadar, uh, trebuie să îi sensibilizăm pe uh, colegi, pentru că și ei știu foarte bine că fără patrimoniul cultural uh, ne lipsesc foarte multe lucruri, mai ales în ceea ce privește fondurile structurale. Asta vreau să spun, dar acum dau cuvântul colegilor. Doamna Camei are cuvântul. Mulțumesc! Îi mulțumesc uh, doamnei Benarab Atu pentru cele două rapoarte ale dânsei. Expunerea de motivă expunerea de motive chiar uh, pune punctul uh, pe I, ne arată care sunt aspectele problematice și care sunt chestiunile care lipsesc din propunerea pentru fonduri structurale. În Comisia pentru Cultură mm, insistăm asupra programelor de educație și asupra programelor culturale Uh, precum Creative uh, Europe și uh, altele. Însă ele reprezintă doar o picătură într-un ocean. Ați menționat cifra, doamnă Benarab Atu, și banii din fondurile structurale sunt cei prin care am putea să obținem rezultate autentice în ceea ce privește educația și uh, sportul. Așadar, e important ca banii să ajungă la aceste domenii tematice. Tocmai am discutat uh, raportul doamnei Hannibal și am înțeles uh, că banii investiți în educație astăzi reprezintă o investiție serioasă în viitor. Sună ca o platitudine, însă e bine să avem atitudine de prevenție, pentru că Altfel vom cheltui mai mulți bani pentru a reinstrui oamenii sau pentru a plăti ajutoare uh, sociale și alte asemenea beneficii. Multe state se uh, confruntă cu o problemă acută a șomajului, ori aceste proiecte, prin aceste fonduri, uh, pot să abordeze această problemă. Trebuie să investim în structuri raționale, pentru că problema e că dacă ne confruntăm uh, cu cifre ale șomajului care ajung la 40-45%, atunci uh, e clar că prin fondurile sociale avem nevoie de susținere a structurilor de educație și formare, care uh, uneori sunt construite chiar de la zero de către statele membre pentru a face față acestor probleme. Asta înseamnă că ceea ce sugerăm noi poate fi pus în uh, aplicare. Mă gândesc că fondurile structurale, fondurile sociale și fondurile regionale sunt uh, componente foarte importante, mai ales pentru statele membre care au probleme financiare. Aceste structuri pot fi realizate prin intermediul unor proiecte care să pregătească terenul pentru uh, educare și o formare adecvate ale tinerilor. Toate acestea trebuie asigurate prin uh, transferuri clare. Sper că colegii din Comisia Regii vor lua notă de aceste idei și își vor da seama că aceasta este abordarea corectă și că este o cale bună de a cheltui banii. Vă mulțumesc! Domnul Bago are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În mare sunt de acord uh, cu antevorbitorii mei. Cred că propunerile par să se axeze în principal pe strategia Europa 2020 și iau notă de ea. Aș dori să îi mulțumesc colegii noastre pentru toată munca depusă la redactarea acestor uh, două rapoarte. Raportarea se uh, referă adesea la faptul că uh, adesea lipsesc banii pentru aceste fonduri, mai ales atunci când vine vorba despre educație și sport. Trebuie să ne axăm pe acest subiect pentru a crea locuri de muncă pe termen lung, locuri de muncă durabile. Toate lipsurile trebuie abordate. După părerea mea, elementul cheie aici e reprezentat de mobilitatea tinerilor. Toate acestea mai ales uh, în sectorul educației. Ar trebui ca mobilitatea să fie un lucru realmente posibil. Și asta pentru că posibilitățile deocamdată sunt mult prea limitate pentru ei. Mulțumim foarte mult, doamna Sanchez-Smith. Are cuvântul acum? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă gândesc că dacă dorim să promovăm cultura și sportul, uh, eu fac parte și din uh, Comisia Regii și mă acces pe munca pentru un nou regulament, trebuie să revenim la obiectivele tematice care au fost definite pentru concentrarea tematică a fondurilor. Aceste obiective trebuie să se înscrie în rândul priorităților strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Aceste obiective sunt detaliate în priorități de investiție diferite pentru fiecare domeniu. Toate acestea trebuie să apară într-un articol al regulamentului general care vizează aceste obiective, însă totul ar fi trebuit luat în considerare și la nivelul amendamentelor pentru regulamentele sedoriale pe Confeder, uh, SF și așa mai departe. Uh, prin urmare, regret decizia pe care am luat-o în cadrul CULT uh, pentru a nu trata aceste fonduri foarte importante, FEDER și cooperarea teritorială. Cred că am fi putut să fim puțin mai pertinenți și mai preciși în ceea ce privește regulamentele uh, tematice. Vedem acest lucru și în cel de-al doilea um, raport al uh, doamnei Malika pentru că se face trimitere la Fond Social European, uh, pentru că este un fond foarte important pentru investițiile în capitalul uman. Vorbim de investiții prin intermediul culturii și educației care pot să însoțească cetățenii pentru a-și îmbunătăți locurile de muncă și pentru a îmbunătăți competitivitatea în Europa. Am luat notă de propunerile comisiei cu privire la diverse regulamente, însă ne dăm seama că ele nu prea au în considerare cultura, sportul și educația în uh, legătură cu uh, coeziunea socială atunci când am uh, analizat și am uh, votat uh, raportul de anul trecut în legătură cu industriile culturale, am solicitat Comisiei să promoveze cercetări și proiecte în ceea ce privește parteneriatele din domeniul industriilor creative, educației, culturii, formării și așa mai departe. În legătură cu acest al doilea raport, activitatea noastră este precisă și ea în considerare problematica culturală care ne preocupă uh, și asta în uh, inima textul, de aceea susțin amendamentele care merg în această direcție. Apoi uh, am anumite întrebări în legătură cu uh, un anume amendament. Ce înseamnă un loc de muncă decent? Poate că ne-ar trebui o definiție în spatele acestui amendament. Vă mulțumesc! Mulțumim! Noi acum elaborăm un aviz în ceea ce privește fondul uh, social. Doamna Benarab Atu uh, elaborează rapoarte în legătură cu ambele fonduri. Care este problema uh, dumneavoastră? Vorbeam despre alte fonduri, FEDER și Fondul de Cooperare Teritorială. FEDER reprezintă cea mai mare parte a lucrărilor financiare în ceea ce privește aceste fonduri. Domnul Kelly. Mulțumesc. Trebuie să spun că am fost uh, foarte încurajată de comentariile uh, doamnei uh, raportor, doamna Benarab Atu, și aș dori doar să comentez aspectul menționat de dânsa în legătură cu sportul. E important pentru oameni să înțeleagă ce rol poate uh, juca sportul uh, și în alte uh, sectoare, precum coeziunea socială uh, sau atunci când vine vorba de îndeplinirea uh, obiectivelor uh, strategiei Europa 2020 uh, cu privire la prevenirea abandonului școlar timpuriu. Dacă copiii ar fi interesați în sport, uh, asta ar putea să ajute să nu abandoneze școala timpuriu. Mă bucur că doamna raportor a spus de asemenea că uh, sperăm să obținem uh, finanțare uh, pentru programele pe care le-am votat în Parlament în cadrul, cadrul financiar multianual ca domeniu special pentru că reprezintă oportunități acum pentru fondurile structurale și pentru fondurile sociale să includă o componentă care să vizeze sportul și care să vizeze um, proiecte sportive cu dimensiune mai vastă, care pot să fie astfel finanțate și care să facă față provocărilor sociale și care să aducă o contribuție la uh, viața societății. Aș încuraja așadar pe doamna raportor să continue pe această direcție și să sperăm că vom putea să obținem mai multe beneficii uh, din uh, aceste proiecte care implică o dimensiune sportivă. Poate sportul uh, reușește chiar singur să uh, rezolve anumite probleme din societățile noastre. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președintă. Domnul Fisa să are cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi dați-mi voie să o felicit pe doamna Benarab Atu, pentru că a făcut o treabă foarte bună. Aș dori să subliniez faptul că toate fondurile comisiei presupun anumiți bani în bănci, bani care provin de la statele membre aflate în probleme acum, care au probleme cu austeritatea, tocmai pentru că, printre alte, trebuie să aducă bani la Uniunea Europeană. E important însă să folosim bine acești bani. Dar mă opresc aici. Ba nu, de fapt îmi apropiu uh, microfonul pentru a putea fi auzit. Trebuie uh, promovată mai bine integrarea între eh, diverse eh, grupuri eh, sociale. De, trebuie de asemenea să ne asigurăm că tinerii nu mai părăsesc sistemele de școlarizare prea repede pentru a se implica în activități care presupun droguri sau alcool. În ceea ce privește vârstnicii, E bine, dacă i-am implicat pe aceștia în dimensiuni active, am putea să reducem costurile pentru sănătate. Fondurile structurale trebuie extinse și la domeniul sportului. Toate aceste aspecte, așadar, trebuie să se reflecte în aceste regulamente. Fondurile structurale trebuie și ele, deci, să se aplice sportului. Și în cele din urmă am uh, solicitat să mă întâlnesc cu doamna comisar Vasiliu pentru că am considerat uh, că raportele pe care le-am adoptat uh, cu o mare majoritate au fost uitate într-un sertar. Fiecare punct dintre ace- din aceste rapoarte trebuie analizat pentru a vedea exact cum ar putea fi implementate. Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult. Lucrăm la acest nou program Este un uh, program de succes, uh, după părerea unora LLL, uh, însă unii nu prea înțeleg exact ce va presupune. Anumite aspecte sunt preluate însă din această dimensiune pentru a ajunge la nivelul fondurilor structurale. Nu am aș avea nicio obiecție dacă lucrurile s-ar petrece astfel. De aceea E important să existe cooperare între cei care uh, analizează probleme sociale și cei care uh, sunt implicați în uh, dimensiunea regională. Cred că ultimul dumneavoastră comentariu se leagă de cel al lui Sean uh, Kelly. Uh, vizează sportul și uh, merită luat în calcul. Sunt anumite programe sportive deja existente, însă care nu au adus vreun beneficiu real. Însă banii pe care îi avem trebuie cheltuiți înțelept. Mai mult, uh, cred că trebuie vizată incluziunea socială pentru a atinge obiectivele uh, și rezultatele pe care uh, le-ați menționat cu toții. N-are sens să, um, analizăm cultura doar din perspectiva culturii și sportul doar din perspectiva sportului. Ce se întâmplă cu instruirea profesională? Ceea ce a existat anterior sub cupola Leonardo nu uh, va mai exista neapărat în această formă de acum uh, înainte. Componenta educației a dispărut de sub cupola Leonardo și acum ajunge la uh, fondurile sociale pentru că cineva a considerat că așa este mai bine. N-am nimic împotrivă, însă vreau să mă asigur că această dimensiune chiar există. Trebuie să veghem la asta. Acest lucru trebuie afirmat în mai multe comisii. Avem uh, Erasmus uh, pentru toți, uh, sună bine, însă anumite componente îi lipsesc. Comisia spune că fondul social sau alte fonduri trebuie să intervine pentru a ne asigura că acest program chiar este implementat așa cum trebuie. Deci trebuie să veghem și la acest aspect. Cred că această discuție a fost una foarte valoroasă pentru că uh, toate aceste subiecte trebuiau discutate intens. Celelalte uh, două programe pe care le-a menționat Marie Terez. Ei bine, Coordonatorii au decis să nu elaboreze un aviz în legătură cu acest subiect pentru că nu ne afectează în mod special. Eu trebuie să fac ceea ce mi-au spus coordonatorii că trebuie să fac. Și cred că au dreptate pentru că nu putem să acoperim chiar toate subiectele. Cultura, educația, instruirea profesională, tineretul, sportul trebuie acoperite uh, în această discuție Nu putem însă să analizăm toate detaliile uh, programelor uh, mari, uh, pentru că riscăm să divagăm atenția și să avem subiecte colaterale. Doriți să interveniți, doamnă? Da. Marie Terez e responsabilă pentru cooperarea transfrontalieră. Asta presupune foarte multe programe uh, culturale pentru uh, cetățeni. Iar acum că avem anumite priorități uh, strânse pentru strategia Europa 2020. Multe regiuni uh, încearcă să-și evalueze uh, posibilitățile culturale și educaționale, însă e posibil ca anumite chestiuni importante să fie omise. Doamna președinte, doamna Benara Batu a spus niște chestiuni valoroase în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră. E adevărat. Chestiunile menționate de dânsa sunt foarte eficiente, mai ales pe frontul cultural. Însă de ce ne-am chinuit să stabilim toate aceste uh, programe în uh, anii 90, dacă nu uh, ar fi să înregistreze uh, vreun succes? Și asta mai ales pentru că vom avea de-a face cu o nouă generație și încă se mai pot face uh, multe lucruri în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră. Da, Marie Terez, am menționat FEDER pentru că e foarte important pentru investiții în tot ceea ce um, vizează domeniul patrimoniului. De asemenea, uh, Comisia Regim a făcut uh, purtător de cuvânt pentru aceste preocupări. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Doamna Rahel Loncri are acum cuvântul. Chair, and apologies also for being a little late to the... Mulțumesc, președinte, și eu am întârziat puțin pentru că discutăm și noi un pachet de măsuri pentru viitor în acest domeniu. Foarte multă muncă s-a depus la elaborarea uh, acestor inițiative și uh, s-a discutat foarte mult cu partenerii sociali pe această temă. Aș spune pentru început că dorim să subliniem faptul că atunci când Comisia alcătuiește o obiective tematice, analizăm întâi regulamentele relevante și fondurile care pot contribui la îndeplinirea acestor obiective. E vorba de Fondul uh, Social European, Fondul uh, de Dezvoltare Regională și altele. Încercăm să diversificăm scopurile acestor acțiuni pentru fiecare tip de uh, acțiune specifică, deși acestea nu se menționează. Însă asta nu înseamnă că nu pot fi finanțate. Nu înseamnă că nu există sprijin pentru activități din domeniul sportului sau culturii sau educației. Atâta vreme cât se poate demonstra că aceste um, acțiuni uh, susțin urmărirea acelui scop, uh, ele pot fi Um, finanțată. Vreau să vă asigur, deci, uh, că acest lucru se întâmplă. În regulamentul RDF se menționează um, uh, Feder, Feder se menționează uh, specific acest lucru. Vreau să vă mai spun că Comisia alaltă era adoptat un document de lucru privind codul de conduită, a fost transmis Parlamentului și sperăm uh, să vă ajutăm în acest fel în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Chair. Um, I will only add uh, to what my colleague said that uh, indeed... Aș adăuga la ceea ce a spus uh, colega mea, pentru că s-au făcut trimiteri la Fondul uh, Social European că mulțumim uh, raportoarei pentru activitatea sa și echipei sale și am luat notă de toate amendamentele propuse, de toate comentariile făcute. Ar trebui să nu uităm că misiunea fondului stipulată în tratat este incluziunea socială și educația, ceea ce <clears throat> înseamnă domenii foarte vaste care vor fi sprijinite prin intermediul acestui regulament și prin urmărirea acestor scopuri uh, primare, sigur că vor exista și acțiuni în domeniul sportului, culturii și așa mai departe. Nu am uh, simțit nevoia să uh, enumerăm sau să menționăm specific aceste activități sectoriale aici, în formularea propunerii în formularea de priorități sectoriale. Însă, după discuția cu membrii Comisiei pentru Cultură și Educație, ne gândim să reformulăm lista de priorități pentru a menționa în mod specific problemele legate de tineret și educație. Mulțumesc! Mulțumim și noi, spune doamna președinte. Parlamentul European este uh, organul legislat, legislativ, vă reamintesc. Comitetul Economic și Social uh, este un uh, organism consultativ, avizele sale sunt foarte prețuite, însă nu au drept decizional. Nu dorim să fim uh, uh, amețiți așa cu uh, asigurări și reasigurări, mai bine veniți cu lucrurile gata scrise pe hârtie și cu propuneri concrete ca să ne faceți viața mai ușoară, fiindcă altfel începem să aruncăm cu variante de redactare de la unii la alții și nu ajungem nicăieri. Da? Nu trebuie să mai trecem prin asta pentru că ținem și noi la sănătatea noastră, nu-i așa? Bun. Închei uh, acum din cuvântul doamnei Benarabatu ca să tragă concluziile. Doamnă președinte, vreau să adaug doar ceva. Am avut ocazia să fiu prezentă la prezentarea doamnei Mora uh, în legătură cu uh, alocările acestui uh, fond social european și în dezbaterea care a urmat s-a pus problema condiționalității, adică anumite țări care sunt în situație precară, precum Grecia sau altele, vor avea probleme în accesarea fondurilor structurale pentru că trebuie ca țara respectivă sau regiunea să pună în aplicare măsuri complementare și aici uh, se pune problema condiționalității. În rest, uh, nu pot să spun decât că am luat notă de tot ceea ce s-a spus astăzi aici. Mulțumim atunci. Pe 14 mai este termenul limită de depunere a amendamentelor. 14 martie este într-o luni, la prânz. Expiră termenul. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Își dau cuvântul domnului Matula. Instrument de vecinătate și parteneriat este instrumentul financiar al politicii europene de vecinătate, care se adresează, pe de o parte, celor 16 țări partenere din Mediterana și din parteneriatul estic, dar, pe de altă parte, și Rusiei în calitate de partener strategic. Instrumentul oferă cofinanțarea pentru procesul de consolidare a guvernanței și pentru dezvoltarea economică și socială. Susține de asemenea cooperarea transfrontalieră și alinierea țărilor beneficiare la politicile și valorile Uniunii Europene și promovează crearea unei zone de prosperitate la granițele Uniunii și a unor relații de bună vecinătate. Noua propunere de regulament se bazează pe o nouă strategie cu privire la vecinătate, adaptată unui nou context politic și unor obiective specifice al căror număr a fost redus de la 29 la 6 și în care primează principiul mai mult pentru mai mult, acest principiu permițând o diferențiere mai mare între țările partenere în relația cu Uniunea Europeană, introducând în plus argumentul meritului. Fondurile disponibile vor fi de aproximativ 18 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 față de 11 miliarde euro în actualul buget pentru perioada actuală de programare. O parte din fonduri va fi acoperită și prin intermediul programului Erasmus for All, prin două alocări multianuale de patru ani și respectiv trei ani. Învățământul superior cultura, cercetarea și inovarea sunt domenii în care este loc pentru îmbunătățirea relațiilor dintre politicile interne și instrumentul de vecinătate. Documentul de bază este destul de tehnic și face referire la procedurile specifice cooperării economice și alocării fondurilor. În ceea ce mă privește, am propus introducerea domeniilor culturii și educației printre obiectivele specifice ale instrumentului de vecinătate, articolul 2, paragraful 2, punctul C, prin sprijinirea contactelor interpersonale, în special în domeniul culturii, în domeniile culturii și educației. De asemenea, consider că este binevenită păstrarea finanțării în domeniul educației, în cazul în care Uniunea decide să întrerupă legăturile politice cu un anumit regim din cauza unor evenimente politice majore sau neprevăzute. Prin aceste alocații financiare reușim să menținem o legătură cu societatea civilă din statele respective, utilizând așa numitul instrument al diplomației culturale și promovând valorile care stau la baza construcției comunitare. În legătură cu amendamentul 5, în urma discuțiilor din AFET, sigur că putem accepta ca această ultimă propoziție în care uh, în, uh, ultima propoziție să nu fie ștearsă, în, uh, pentru că implică, de fapt, sau poate implica și creșteri bugetare, nu doar scăderi, așa cum s-ar putea înțelege din textul original. Având în vedere faptul că votul în comisia competentă AFET a fost amânat pentru luna iulie, termenul de depunere a amendamentelor pentru proiectul de aviz a fost și el prelungit și, normal, aștept în continuare sugestiile dumneavoastră pentru a le integra în măsura în care este posibil în proiectul de opinie, sigur cu rugămintea de a ne încadra în domeniile noastre, deci ale Comisiei Cultură Educație. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Domnul Vale. Președinte, eh, antes... Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să mă adresez domnului Matun, ar dori să fac uh, uh, niște comentarii pentru dumneavoastră, doamnă Peck. Sunt uh, de acord cu ceea ce ați spus uh, în legătură cu uh, ultimul raport Comisiei Europene. Cu tot respectul, uh, Comisia pentru Comisia Europeană aveți uh, dreptate, deși trebuie să fie mai atenți, pentru că adesea comentariile uh, și observațiile lor uh, pot să pară mai mult decât frivole. Acum mă întorc spre domnul Matula și spre avizul dânsului. Uh, și spun că sunt de acord cu abordarea generală. Am spus deja acest lucru la uh, un uh, prim schimb de uh, opinii și aș dori să insist asupra unor aspecte acum. Domnul raportor se referă la educație și cultură în articolul 2C și la educație și cultură în articolul 2D. E bine, acestea sunt binevenite, le susțin cu plăcere. S-ar putea să înaintez un amendament pentru a încerca să subliniez importanța importanța culturii într-o parte din uh, secțiunile de la aliniatul 2. De asemenea, voi înainta un amendament în legătură cu nevoia de a încuraja statele terțe, parte a acestui instrument, uh, să semneze uh, Convenția UNESCO pentru Patrimoniul Cultural, dacă n-au făcut-o până în acest moment. Și în cele din urmă, domnule Matul, am cer scuze, dar la un punct nu sunt de acord uh, cu dumneavoastră la amendamentele 1 și 5. Și anume, uh, Erasmus uh, pentru toți, cultură și educație în cadrul acestui program, în ceea ce privește relația cu anumite aspecte neprevăzute care ar putea surveni în anumite state. Finanțarea ar trebui păstrată în cazuri unde există anumite schimbări uh, politice importante sau schimbări neprevăzute. Uh, cu tot respectul, domnule Matula, un bun simț politic uh, ne-ar dicta ca nimeni să nu se angajeze a priori, fără să cunoască foarte bine anumite circumstanțe, Uh, sau uh, impactul posibil a acestor uh, schimbări politice sau al acestor situații neprevăzute. nu mai mă opun acestor idei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, mulțumim foarte mult. Amendamentul domnului Matula este un răspuns la articolul 18 care apare în text Adică dacă apar uh, evenimente importante, atunci uh, procesul va fi întrerupt. Însă mai trebuie să mai dezbatem acest uh, subiect. Domnul Micalski are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Salut acest proiect de aviz, pentru că grupul meu și eu personal suntem reticenți în ceea ce Uh, privește cheltuielile europene. Însă, politica de vecinătate este un domeniu în care merită să investim, pentru că, deși suma de 18 miliarde de euro este o sumă mare, sunt convins că banii aceștia vor fi bine investiți. Cele 16 state merită să fie susținute și mă bucur că și Rusia este inclusă în acest proiect. E un fapt rezonabil. Am avut o întâlnire cu tinerii ruși în Polonia și aceștia mi-au spus că anumite autorități din Rusia tratează finanțarea ONG-urilor uh, rusești ca fiind o activitate care merge împotriva intereselor Rusiei, însă nu cred că ar trebui să privim uh, lucrurile astfel. Încă un comentariu. Cred că ar trebui să ne asigurăm că găsim un echilibru între cheltuielile din uh, dinspre dimensiunea uh, estică și uh, dimensiunea uh, sudică. Și în cele din urmă, cred în principiul mai puțin pentru mai mult, pentru că acesta trebuie să fie un semnal clar adresat partenerilor din Est și Sud. Cu o mai bună democrație și un mai bun respect pentru drepturile omului se obțin mai multe fonduri. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Am discutat uh, de nenumărate ori uh, despre politica de vecinătate și în uh, rapoarte anterioare și am solicitat ca politica de vecinătate să fie consolidată și de acum înainte, să vizeze un schimb educațional și cultural și am spus că trebuie să punem un accent pe aceste subiecte. Nu dorim să ridicăm ziduri, dorim ca totul să fie cât se poate de liber. De aceea dorim ca programele existente în educație să fie deschise și pentru aceste state. La proiectul educațional la care lucrez acum uh, pot să spun că a intervenit uh, ceva. Comisia a făcut ceva în legătură cu acest proiect uh, și am adresat o întrebare în legătură cu asta, pentru că cei din grupul meu au spus că nu erau mulțumiți de formulările găsite pentru că termenul vecinătate nu se regăsea nicăieri. În acest program Erasmus pentru toți se vorbește despre state terțe. Ori state terțe înseamnă state din Asia, Africa, state foarte îndepărtate din perspectiva mea, nu înseamnă Europa. Toate statele au ajuns să fie considerate ca state terțe, inclusiv state precum Serbia sau Macedonia, care sunt state candidate la aderare. De asemenea, și statele din uh, programul de vecinătate au fost numite tot state uh, terțe. Toate aceste categorii au fost cuprinse sub această terminologie state terțe. Erasmus Mundus, Tempus și alte programe uh, toate făceau referire la uh, statele terțe. Atunci când se vorbește despre, sta, vorbește despre state terțe, se vorbește, că, se vorbește la un loc despre toate cele trei categorii de state, dar nicăieri nu se găsește termenul uh, de vecinătate. Însă nu știu dacă nu cumva ar fi o idee bună să introducem termenul pe undeva, uh, pentru că um, aceste persoane care analizează documentul să știe că uh, termenul de vecinătate a fost uh, inclus. Poate ar trebui să susținem acest uh, demers, uh, am putea să ducem lucrurile mai departe, domnule Matula, și ar trebui să vedem dacă, nu, dacă trebuie să acceptăm inițiativa domnului Matula, să votăm pentru a vedea dacă putem accepta, atunci când vine vorba despre guverne precum cel din Belarus sau Ucraina. Așadar, chiar dacă ajungem să tratăm cu guverne care nu respectă în totalitate democrația, poate n-ar trebui să pedepsim tinerii din aceste state, pentru că tinerii din aceste state sunt cei care ar fi pedepsiți dacă întrerupem aceste programe. Eu înțeleg că domnul Matula nu-și dorește ca asta să se întâmple, trebuie să mai dezvoltăm însă subiectul în cadrul dezbaterilor și cu siguranță vom avea ocazia să facem asta când vom vota acest uh, subiect data viitoare. Termenul de înaintare a amendamentelor până la uh, prânz pe 15 uh, uh, mai. Mai e cineva din partea comisiei care vrea să ia cuvântul legătură cu acest uh, subiect? Nu, se pare că nu. Atunci, probabil că sunt prezenți la Comitetul Economic... Atunci poate e prezent cineva din partea Comitetului Economic Social European, se pare că nu. Atunci, vă mulțumim pentru această discuție și trecem la punctele 9 și 10. Acum uh, vom discuta despre raportul doamnei Paiadeli și despre Institutul European pentru Tehnologie. Doamna Paiadeli, puteți începe. Mulțumesc foarte mult. Mă voi exprima în limba greacă, doamnă președinte. Subiectul este foarte important și trebuie să fiu foarte precisă. Mă bucur că mi-ați dat uh, posibilitatea de a lua cuvântul în legătură cu aceste două legi. Sunt uh, interesată să văd ce are de spus Comisia în în cadrul acestei ședințe în legătură cu un subiect care are repercursiuni uh, pentru educație în general, pentru educația terțiară, pentru universități, cercetare, cercetare aplicată. Și e clar că toate aceste subiecte sunt unele care ne vizează pe noi cei de aici. În ceea ce privește uh, um, EIT, ei bine, mai întâi ce este acest uh, institut? E bine, este un uh, organism independent uh, care alege și evaluează proiectele pentru finanțare pe baza uh, regulamentului din 2008, 294 din 2008, care vizează promovarea inovației în Uniunea Europeană. integrând inovația în alte sectoare educaționale și asta la nivel internațional, deci la nivel transeuropean. EIT până acum a avut sediul la Budapesta. Așadar, uh, vorbim despre proiecte de cooperare între institutele de cercetare și uh, universități, uh, instituții uh, de educație terțiară. Și asta implică cercetători și uh, uh profesori uh, universitari uh, reputați. Aceștia au acționat până acum uh, independent, însă cu oarecare fragmentare, căci nu a existat o comunicare foarte bună între ei, nici uh, coordonare și de aceea aceștia nu au putut uh, să facă față noilor provocări globale. În conformitate cu propunerile inițiale care se regăsesc în regulamentul 294 pe 2008, considerăm că Există acum o posibilitate pentru prima dată pentru ca aceste elemente, pentru ca aceste instituții, universități uh, și așa mai departe, să acționeze într-o manieră mai uh, coordonată pentru a promova inovația în Uniunea Europeană. Cu uh, crearea acestor comunități de cunoaștere și inovație și prin promovarea uh, studiilor de masterat uh, și a studiilor doctorale în uh, universitățile care fac parte din această comunitate a inovației și dezvoltării, vom face anumite progrese. Acțiunile sunt acestea și implică activități uh, în domeniul cercetării. Trebuie să încercăm să oferim o valoare adăugată lucrurilor care există deja și să ne aducem o anumită contribuție pentru societate. Trebuie să îmbunătățim competitivitatea Europei pe plan uh, internațional, de asemenea trebuie să desfășurăm uh, activități de uh, predare. Toate acestea pe baza principiilor care ne-au guvernat până în acest uh, moment, principii de excelență. Până în acest moment, uh, Trei comunități ale cercetării și inovației, KICS, au funcționat până în acest moment. Ele acoperă 12 state ale Uniunii Europene, atât în nordul cât și în sudul uh, Europei. Aceste trei comunități, KICS, activau în sectoare foarte importante pentru dezvoltarea Europei, precum uh, schimbarea climatică, energia durabilă și uh, viitorul uh, tehnologiilor informatice. Există un program de masterat care funcționează în acest moment și care permite studenților să se ocupe de cercetare, după care să poată ajunge la uh, nivelul studiilor doctorale și uh, astfel să obțină o calificare din partea institutului. De asemenea, pot obține o diplomă a Institutului de Inovație Tehnologică. Acest institut uh, funcționează în sfera programului Horizon 2020 și vizează îmbunătățirea concurenței în Europa. Și asta în două feluri. se păstrează sub aceeași cupolă Erasmus pentru toți și alte acțiuni care au legătură oarecum cu educația. Și asta se realizează prin sprijinirea comunității științifice și a acțiunilor uh, inovatoare și prin uh, îmbunătățirea finanțării pentru toate acestea, pentru a putea face față provocărilor. Primul titlu este știința uh, tehnologică, iar uh, următorul vizează provocările sociale. Avem două documente iar comisia noastră pentru cultură trebuie să dea un aviz în legătură cu acestea. Primul vizează amendamentele la um, regulamentul uh, inițial care uh, stabilea uh, funcționarea Institutului European pentru Inovație și Tehnologie, iar al doilea aviz vizează cadrul strategic 2014-2020. Aș dori să fac următoarele comentarii în legătură cu acest subiect. Comisia noastră nu trebuie să își depășească mandatul. Vorbim aici despre rolul acestor uh, instituții în cadrul regulamentului. Vorbim de asemenea și despre un uh, control, o monitorizare a acțiunilor întreprinse de aceste institut. Așadar, avem aceste amendamente la articolul 8 al regulamentului, care vizează diplomele, calificările și uh, aș dori aici să subliniez faptul că acest articol, articolul 8, uh, nu Uh, este unul uh, care se modifică, însă noi totuși am dorit să înaintăm câteva amendamente la el. Același lucru este valabil și la articolele 2, 3, 5 și 6 în tandem cu Comisia ITRE. În avizul nostru putem sublinia încă și mai mult anumite aspecte ale situație care au fost mai degrabă neglijate până în acest moment. Ceea ce dorim să facem este să subliniem rolul pe care acest institut trebuie să îl joace, nu doar în ceea ce privește uh, cercetarea, ci și în uh, căutarea unor noi domenii de cercetare. De asemenea, am dori să ne referim la această strategie pentru următorii șapte ani. διπλώματα που θα φέρουν και τον τίτλο του Ινστιτούτου να διατυπώσουν. În <clears throat> uh, ceea ce privește calificările acordate de acest institut, dorim să ne exprimăm părerea în legătură cu diplomele și titlurile care vor fi acordate. Am să le citesc în engleză. Sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution food for future sustainable supply chain from resources to consumers και για το δεύτερο κύκλο που τελειώνει το 2000, από το, αρχίζει το 2000. Fiecare ciclu, adică acest ciclu care va uh, vrea până în 2018 va include și uh, cercetări în domeniul uh, științelor sociale și mobilității urbane. Avem unele preocupări, unele îndoieli pe care deja l-am uh, împărtășit cu experții și ne-am dorit câteva clarificări în ceea ce privește al doilea set de teme de cercetare. Observăm că lipsesc de aici o serie de teme pe care am vrea să le vedem enumerate aici. E vorba de teme legate de științele sociale, de provocările societății moderne. Cercetarea în acest domeniu este un factor foarte important pentru viitorul uh, nostru. ci dacă nu se rezolvă provocările semnalate de uh, programul Horizon 2020, uh, ori prin intermediul uh, regulamentului, ori prin intermediul acestor centre de inovare și cercetare, nu am făcut nimic. Sigur că se menționează um, cercetarea, dezvoltarea, dar se pare că nu este suficient uh, tratată problema universităților. Se simte nevoia de fonduri pentru universități, pentru finanțarea anumitor proiecte de cercetare și pentru finanțarea unor procese de învățământ în instituții de învățământ terțiar. Cei care elaborează aceste programe de cercetare pot fi găsiți și ei în universități. Ei activează acolo și cred că ar trebui să punem uh, mai mare accent pe științele umaniste. Din păcate, există o neînțelegere în legătură cu acest uh, subiect. Până acum s-a pus prea mult accentul pe studii de tip statistic dar trebuie să luăm în considerare și alte tipuri de cercetare și alte genuri de studii. Aș vrea să vă mai amintesc și de anumite sectoare specializate, precum arheologia și acestea ar trebui menționate. Trebuie făcute eforturi pentru a regăsi toate aspectele pe care ni le dorim și care figurează în Horizon 2020. Nu este doar o chestiune de creație și inovare, ci e vorba de creare de competitivitate și crearea de excelență. Suntem în Europa și trebuie să fim primii în toate. Vielen Dank. Ich bin völlig... Mulțumim. Sunt epuizată, mărturisesc, spune doamna președinte. Așa că dacă are cineva comentarii sau uh, întrebări, pentru că lucrurile sunt foarte complicate. Doamna Trooper. Nu vreau să trag vreo concluzie, pentru că mărturisesc că vreau să analizez problema în uh, detaliu înainte de a mă pronunța. Am avut însă de curând ocazia să vorbesc cu reprezentanța ai celor trei centre de inovare și cercetare și mi-au lăsat o impresie bună. Am uh, văzut cum se fac recrutările, cum uh, se colaborează cu institutele de cercetare ale unor mari companii, cum se alcătuiesc colectivele și temele de cercetare oameni cu educație foarte bună, cu un alt grad de responsabilitate socială și cu dedicație, cu devotament pentru obiectivele programului Horizon 2020. Dumneavoastră ați uh, enumerat lucruri care lipsesc din uh, uh, document. Spuneți că nu există obiective de natură socială. Spuneți că lipsește arheologia. Impresia mea însă a fost că uh, pregătirile pentru aceste centre uh, de inovație și cercetare au fost făcute foarte uh, minuțios. Eu nu am chiar așa o părere proastă și mi se pare că activitatea lor este foarte promițătoare. vă spuneam că am vorbit despre recrutare și mi s-a părut că la acest nivel uh, centrele dau dovadă de o mare responsabilitate socială. De exemplu, uh, toate statele europene care au ieșire la mare sunt interesate de teme de cercetare marină și uh, din acest uh, punct de vedere datele științifice sunt foarte importante. Avem foarte multe țări care au ieșire la mare. Grecia este una dintre cele mai importante dintre ele și cred că ar trebui să stabilim temele de uh, cercetare în funcție de nevoi și să nu fim uh, uh, mai catolici decât Papa în acest domeniu. Am tocmai am fost la o dezbatere cu comisarul Lewandowski care se ocupă de cercetare, educație și formare și este de acord că ar trebui ca prioritățile să fie stabilite la un nivel uh, de ambiție maxim, chiar dacă bugetul este modest în comparație cu anii precedenți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Baco. Mulțumesc și eu aș dori să îi mulțumesc și să o felicit pe doamna Padeli pentru acest raport. Și eu salut faptul că în contextul unei cooperări uh, sporite, uh, se va da uh, o finanțare sporită acestei, acestui institut din Budapesta pentru că și după părerea mea, cercetarea și inovarea sunt un factor cheie pentru uh, creșterea competitivității. În al doilea rând, cele șase noi uh, centre de cunoaștere și de inovare, comunități de uh, cercetare și cunoaștere până în anul 2020 ar trebui să fie introduse într-o ordine anume. Nu știu de ce a fost aleasă această ordine și nu alta, însă cred că ar fi bine ca Comisia Europeană să introducă uh, toate cele șase noi uh, chixuri în 2014. Așa numitele noi state membre nu au fost în măsură uh, să uh, joace un uh, rol semnificativ în aceste comunități în comparație cu statele mai vechi. Atunci când apar schimbări, trebuie să ne concentrăm asupra acestei probleme, pentru că IMM-urile din noile state membre sunt cele care uh, trebuie să aibă cele mai mari succese în cercetare și inovare. Apoi, includerea IMM-urilor în proiecte este foarte importantă. Președinta, mulțumesc. bănuiesc că nu e nimeni din partea comisiei aici. Ba da, comisia este reprezentată de doamna Lucia de Calde. Vreau să mulțumesc acestei comisii că ne-a invitat și ne-a dat posibilitatea să vă prezentăm propunerile pe care comisia le-a înaintat în ceea ce privește uh, Institutul European de Inovare și Tehnologie. Dacă îmi permiteți, vreau să uh, vă reamintesc misiunea acestui institut, cea de a promova inovarea într-o modalitate concretă, uh, legând învățământul superior de celelalte domenii. Uh, până acum, uh, învățământul superior a fost veriga lipsă în procesul de inovare și este interesant uh, că aceste institute de învățământ superior joacă de acum înainte un rol important în aceste chixuri. Universitățile sunt actori uh, Uh, cu o competențe cu uh, prerogative de pline. Aș vrea să vă reamintesc articolul 8 în ceea ce privește calificările, în ceea ce privește diplomele și gradele universitare. Acestea sunt văzute în uh, contextul acestor comunități și vor fi acordate de universitățile care participă la aceste chixuri, comunități de cunoaștere și inovare, este important că institutul nu va acorda astfel de grade și diplome. Dacă institutul, în cooperare cu cele trei centre existente, dacă va da o Uh, etichetă uh, EIT care să nu aibă o valoare instituțională în sine, dar care este un element care poate să evidențieze câteva dintre caracteristicile uh, și anume componenta de întreprinzător care este foarte importantă, tipul de educație pe care institutul dorește să îl promoveze, mobilitatea transfrontalieră și transsectorială gradele sunt uh, acordate de instituțiile de învățământ superior. În ceea ce privește alegerea uh, temelor pentru următoarele noi șase uh, comunități de cunoaștere și inovare KICS, acesta s-a făcut de către comisie pe baza unor criterii. Fiecare dintre teme a fost evaluată și a fost comparată în funcție de anumite etaloane ele nu au venit uh, din senin, ci au fost uh, rodul unei consultări deschise cu grupurile interesate care au putut să facă comentarii pe marginea acestor criterii. Apoi au fost validate de către grupurile de interes. De asemenea, se bazează pe alinierea uh, de plină cu provocările societale definite în strategia 2020 considerăm că alegerea temelor s-a bazat pe o analiză aprofundată și, a fost, uh, uh, și aceste teme au fost validate de grupurile interesate. De asemenea, aș dori să menționez un criteriu care este pertinent pentru această comisie, și anume, aceste chixuri trebuie să promoveze abordări transdiscipl transdisciplinare și dezvoltarea unor noi uh, tipuri de uh, învățământ. Uh, este important uh, ca uh, multidisciplinaritatea să fie promovată în contextul Institutului European pentru Inovare și Tehnologie și a CIX-urilor. O altă idee foarte importantă este faptul că aceste teme trebuie să fie alese în domenii în care în Europa există o bază de cunoaștere solidă. Așadar, am uh, preluat atât componenta învățământ și multidisciplinaritate, dar și uh, componenta bazată pe cercetare. Alte comentarii uh, suplimentare. De ce uh, chixuri în două etape și nu de ce nu pornesc toate de la în același an? Pentru că e vorba de o perioadă mai lungă de 7 până la 15 ani și învățarea uh, prin uh, Uh, practică este foarte importantă. Trebuie să existe două valuri succesive, deci o abordare uh, graduală. Și înainte de lansarea celui de-a, celei de-a doua faze a kixurilor, trebuie să analizăm impactul celor trei kixuri existente înainte de a lansa uh, celelalte trei kixuri pentru a uh, avea un uh, impact maxim asupra comunităților uh, de inovare și cercetare. În ceea ce privește participarea statelor membre, este o chestiune foarte importantă. Uh, Comisia dă o mare importanță acestui lucru și este unul dintre motivele pentru care una dintre prioritățile din agenda inovării strategice este difuzarea structurată a cunoașterii pe tot teritoriul Uniunii Europene. Deci, în această propunere uh, sunt cuprinse inițiative care să asigure că uh, cunoașterea și inițiativele din cadrul comunităților nu rămân uh, acolo, ci sunt difuzate pe tot teritoriul Uniunii Europene. Și un ultim comentariu în ceea ce privește IMM-urile. IMM-urile participă deja în aceste comunități de cunoaștere și inovare. Participarea IMM-urilor uh, nu uh, este uh, egală în cele trei comunități, însă va fi importantă pentru următorul val de comunități de cunoaștere și inovare. Participarea IMM-urilor este un obiectiv și Chixurile și Institutul uh, European pot să facă mai mult pentru a promova aceste IMM-uri. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc pentru această, uh, aceste informații care au fost uh, de ajutor. Văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul. Doamna Paliadeli. Vreau să mulțumesc reprezentantei uh, Comisiei pentru clarificările făcute. Nu cred că avem uh, diferențe majore de opinie. Uh, doamna Triple Nu cred că am o atitudine negativă față de institut, din contră. Eu doresc să uh, îmbunătățesc uh, aspectele pozitive. Cred că asta rezolvă uh, această potențială neînțelegere. Desigur, uh, avem problema implicării statelor membre, dar unele chestiuni depășesc cadrul de competență al statelor membre. Cu toate acestea, pentru a încheia cu o întrebare, N-am fost 100% mulțumită în legătură cu ceea ce ați spus în legătură cu caracterul transdisciplinar. Problema este, au dreptul să participe la cercetare sau nu? Asta am vrut să spun. Uh, nu sunt sigură că puteți să răspundeți, spune președinta. Nu, nu poate, pentru că nu știe răspunsul. Este destul de complicat. Vreți să răspundeți? Nu. în ceea ce privește cercetarea și științele umaniste. Președinta, bine, o să rugăm Comisia să vină cu un răspuns uh, la următoarea discuție pe marginea acestui subiect. Puteți să discutați? Puteți să răspundeți acum? Nu, data viitoare. Dați afirmativ din cap. Asta înseamnă că vreți să discutați data viitoare sau vreți să răspundeți acum? reprezentanta Comisiei. Vom răspunde la această întrebare data viitoare. Președinta, sunteți mulțumită, da? Încheiem această sesiune și vă rog să veniți mâine la ora 9 pentru vot cu cartela de vot. Și acum puteți să mergeți unde doriți. Noi continuăm cu ședința coordonatorilor.